Er Eu am votat pentru acest raport, domnule <clears throat> președinte, deoarece scopul acestuia este să vegheze asupra interesului siguranței copiilor. Se prevăd măsuri suplimentare prin acest raport, măsuri care îmbunătățesc uh, lupta împotriva traficului de copii și care sporesc siguranța acestor copii. Doamna Roitova are cuvântul acum. Explicație de vot. Domnule președinte, siguranța pașapoartelor trebuie întărită prin adăugarea datelor biometrice. Este bine pentru siguranța europenilor, este o prioritate și trebuie să analizăm și cealaltă parte, și anume protecția vieții personale mă voi strădui să pun în aplicare acest pachet legislativ fără uh, abuzuri din partea autorităților naționale. Europol și Frontex trebuie să fie, să implice mai mult în cooperarea polițienească dintre statele membre pentru a ajunge la efectul dorit și anume o siguranță sporită în Europa. Salut acest lucru, salut faptul că pașapoartele vor fi emise pentru copii de 12 ani și în felul acesta se va reduce crima organizată transfrontalieră. De aceea am votat în, pentru acest raport aparent controversat. Mulțumesc, domnul Vanec. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Ceea ce privește raportul Coelio legat de datele biometrice, e bine, acest raport s-a bucurat de sprijinul meu, deoarece e, cel put- e măcar un pas înainte împotriva falsificării legate de utilizarea pașapoartelor. Este o formă de armonizare pe care o considerăm utilă și necesară, mai ales uh, din perspectiva țărilor care fac parte din spațiul Schengen. Deoarece într-un sistem cu granițe deschise trebuie să veghem la siguranța frontierelor externe. E un pas înainte, însă nu se oferă o protecție totală a granițelor uh, externe. Nu e suficient să avem doar niște pașapoarte mai bune. În fiecare an în Europa ajung sute de mii de imigranți ilegali sau semi-ilegali, iar în țara mea, Belgia, au ajuns peste 70 de mii de cetățeni non-europeni pe lângă alți clandestini. E un adevărat uh, val de imigrație pe care trebuie să-l stabilim și stabilim și pașapoartele nu sunt suficiente. Mulțumesc, domnul Stoianov are cuvântul. <coughs> Mulțumesc, domnule președinte. Am votat împotriva raportului Coelio pentru două motive. În primul rând, <coughs> mă preocupă drepturile civile ale cetățenilor. Datele biometrice vor pune în pericol siguranța cetățenilor, va pune în pericol libertatea lor este împotriva drepturilor uh, de bază ale omului și anume <clears throat> libera circulație. Pe lângă introducerea unor noi documente de identitate în țara mea, va, acest lucru se va face de două ori în ultimii 10 ani. Deci eu va trebui să primesc un nou document de călătorie și un nou document de identitate a treia oară într-un decurs de 10 ani. Vi se pare ciudat, dar banii necesari pentru a cumpăra aceste noi documente sunt uh, prea mulți. E vorba de o sumă prea mare pentru pensionari, de exemplu. Pensionarii care primesc uh, pensii de 50 de euro Iată de ce am votat împotriva raportului Coelho. Mi se pare că este dăunător și că nu se poate aplica în țara mea. Mulțumesc! Domnul Mitchell, vă rog. Domnule președinte, vreau să spun că am votat împotriva raportului Capato pentru că eu cred că uh, este un raport mai bun în fața Parlamentului care se ocupă de aceste chestiuni. Vreau să spun că Parlamentul trebuie să facă ceva apropo de documentele acestea. E vorba de persoane care sunt uh, în Parlament de foarte multă vreme și iată a vorbit cineva care e numai de șase luni în Parlament Trebuie să atragem atenția asupra faptului că sunt persoane care nu participă la ședințele Parlamentului sunt, uh, eu știu, uh, vin aici numai să vorbească înainte de a pleca repede, repede uh, la aeroport și le spun cât de grea este democrația în Uniunea Europeană. Sigur, e grea, e rea, dar dacă parlamentarii nu vin aici și cu toate astea primesc un salariu pentru a continua să facă abuzul la adresa democrației. Deci vă rog să se consemneze acest lucru. Dacă facem reformă, dacă asigurăm accesul la documente și transparență, trebuie să vedem foarte clar cum participă parlamentarii la activitatea parlamentară și cei care sunt cei care nu. Mulțumesc, domnul Mitchell. Dumneavoastră vorbeați despre raportul Capato, iar noi vorbeam de raportul Coelho. Sigur că nu o să <clears throat> vă mai dau cuvântul a doua oară la raportul respectiv pentru că a spus deja ce ați avut să spus. Haideți să trecem la raportul Lambsdorff. Explicația voturilor, doamna Roitova. Pane předsedo, evropský zbrojní trh... Eh, Mulțumesc, eh, domnule președinte. Piața produselor de apărare este disfuncțională și fragmentală. Am deschis acest, aceste piețe față de achizițiile publice respectând tratatul. Eu cred că ar trebui să încetăm să mai uh, risipim atâția bani pe aceste contracte de apărare, de achiziție. Prin uh, aceste contracte nu îmbunătățim cu nimic viața cetățenilor. Am economisit mai mulți bani pentru cercetare și investiții, de exemplu. Mulțumesc, spune președintele. Thank you, President. I am opposed to this report. Mulțumesc, domnule președinte. M-am opus raportului din cauza amenințării pe care cred că o impune guvernelor și întreprinderilor care au investit foarte mult în cercetarea și dezvoltarea în acest domeniu al apărării și care acum nu mai au nici un beneficiu deoarece sub, în conformitate cu această directivă propusă, contractele de achiziții trebuie să fie deschise la concurența europeană. E astfel o întreprindere de apărare sau anumite țări nu vor avea cum să-și uh, uh, apere drepturile de uh, proprietate. În Marea Britanie există foarte multe companii uh, amenințate de acest raport. De asemenea, sunt îngrijorat de faptul că motivația acestui raport este să crească politica comună de securitate europeană în loc să se axeze pe niște beneficii uh, economice concrete. Domnul Fatuț are cuvântul. Grație, distinto publico, bună! Mulțumesc foarte mult! Bună ziua, domnului președinte. De obicei vorbesc mai mult. Vreau să spun că am votat pentru raportul Lambsdorff, care reprezintă un pas înainte în ceea ce privește securitatea și apărarea comună. Dar mă întrebam când vom avea, în fine, o apărare europeană reală, o armată europeană, posibilitatea de a economisi bani și de a putea să ne apărăm pe plan european și sper cât mai curând posibil, domnule președinte. Mulțumesc. Nu pot să vă dau un răspuns în acest moment, e o situație cam complicată. Să trecem la celelalte explicații. Acum la raportul Schleiter. Doamna Roitova a cerut cuvântul. Domnule președinte, am votat pentru acest raport e nevoie de pregătiri în ce privește utilizarea substanțelor cancerigene. Acestea se poate fi folosite doar în condiții limitate și bine precizate și sper că nu se vor utiliza, fiindcă există substanțe mai sigure, alternative, care trebuie să fie preferate și de către consumatori și de către cei din acest domeniu. Mulțumim. Următorul vorbitor. Unele substanțe sunt atât periculoase încât trebuie interzise cu totul sau utilizarea lor să fie limitată în condiții foarte stricte, cu precauții stricte de sănătate și siguranță. DCM este una dintre aceste substanțe și trebuie să fie scoase din circuitul public. Mulțumim. Trecem acum la raportul pe Gheiredo. Doamna Roitova a cerut cuvântul. Mulțumesc. Apreciez că există un tratat internațional pentru noi condiții de muncă pentru lucrători în domeniul pescuitului. Aceștia merită aceste condiții mai bune. Îi cer Comisiei și Consiliului să facă tot posibilul pentru a ratifica acest tratat. Din păcate nu a putut vota, deoarece mașina mea nu a funcționat, însă votul meu era pozitiv. Mulțumesc. Acum trecem la de- explicațiile de vot la raportul Catania. Aici există foarte multe explicații. Doamna Belohorska este prima persoană care își va explica votul. Ďakujem pekne. Iniciatívna správa pána Kataniu vyvolala značnú výmenu. Mulțumesc foarte mult acest raport a dus la schimburi între grupurile politice. Astăzi ne confruntăm cu multe probleme care țin de criza financiară sau de criza energetică datorită conflictului dintre Ucraina și Rusia. Așa încât trebuie să fim uniți, mai ales astăzi, pentru a evita acțiunile care pot uh, pune în pericol unitatea noastră. Consecințele crizei vor avea influența asupra tuturor cetățenilor, asupra celor din Polonia, Slovacia, Germania, Ungaria. Deci trebuie ideea de a combate diversele probleme dintre statele membre care apar pe uh, masa noastră este un semn al ignoranței noastre, a ignoranței unității Uniunii. Ar trebui să ne concentrăm pe ratificarea tratatului de la Lisabona și a competitivității Uniunii Europene. Am prezentat de mai multe ori poziția pe care uh, ar, ne-ar da o autonomia în zonele noastre, care de fapt nu este justificată. Ideea unificării nu trebuie să fie refuzată, trebuie să ne aducem aminte declarația lui Schuman și anume că a fi european nu poate să treacă peste dezastrul sau fericirea sau nefericirea vecinilor. Domnul Pagan. Mulțumesc, vorbim de raportul Catania, nu-i așa? Bun, cred că uh, există uh, o imagine înșelătoare a acestui raport pentru că nu se spune nimic de, despre ce s-a făcut. Este doar o listă de dorințe a stângii politice din acest Parlament și anume recunoașterea parteneriatelor dintre persoanele de același sex, eutanasia, legalizarea folosirii drogurilor, legalizarea emigranților ilegali, situația emigranților ilegali. Delegația PPE respinge această listă de dorințe, de aceea eu și grupul meu am votat împotriva acestui raport. Domnul Baco, Mulțumesc că îmi dați cuvântul, domnule președinte. Am votat pentru raportul privind situația drepturilor fundamentale în UE în 2000, perioada 2004-2008. Acesta depins de nu se accepta formularea de la articolul 49 în varianta originală ce privește autonomia regională. Mi se pare un semn de respingere a activității provocatorilor, agenților provocatori care vor să speculeze anumite situații. Nu acceptăm jocul acesta cu autonomia teritorială și regională. Este o concluzie a ședinței plenare pentru care vreau să-i felicit pe toți colegii. Mulțumim foarte mult. Doamna Roitova. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am votat împotriva raportului uh, redactat de către acest deputat comunist privind drepturile fundamentale în Uniunea Europeană. Unii raportori din umbră au reușit să modifice oarecum documentul, uh, au introdus prevederi privind uh, minoritățile, însă nu sunt obiectivi. Acest raport are o perspectivă unilaterală asupra drepturilor fundamentale și încalcă principiul de subsidiaritate, deoarece dictează niște reguli pentru politica de planificare familială și alte chestiuni asemănătoare. Următorul vorbitor. Președinte, nu votat contra Eu am votat împotriva raportului Catania Am votat împotriva raportului Catania, după cum spuneam. E păcat că un raport care acoperă atât de multe teme include elemente care depășesc competențele Uniunii Europene. Și Uniunea Europeană nu ar trebui și nu are cum să intervină în acest domeniu din cauza principiului de subsidiaritate. De deci ce am votat împotriva raportului Catania? Mr. Olakos. Domnul Olakos are cuvântul. Köszönöm, elnök úr. A Kátani jelentéssel kapcsolatban támogatólag szavaz. Mulțumesc foarte mult. Am votat uh, pentru raportul Catania pentru că uh, în ceea ce privește politicile minoritare au fost eliminate unele probleme în Ungaria, problema minorităților de, din țările din jurul Ungaria, ei, acolo se vorba despre protejarea drepturilor minorităților și despre drepturile fundamentale, și anume dreptul de a-și vorbi limba maternă și nu toate minoritățile se bucură de acest drept la ora actuală. Pedig sunteți diferite, diferite minorități de Europa și cred că trebuie să analizăm uh, definiția minorităților în Europa. Cât privește autoguvernarea minorităților, cred că este modul corect de a aborda problema și trebuie să vedem care sunt cele mai bune practici în acest domeniu. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule președinte. O societate care își pune problema drepturilor este o societate care zice dăm, dăm, dăm și care și-a pierdut echilibru. Aceasta este, de fapt, elementul acestui uh, raport care cere egalitate între familiile obișnuite și familiile de homosexuali ordinea firească este bărbat-femeie. Ne pervertim în momentul în care cerem egalitate exact pentru antiteza acestei ordini. Oricât ar fi de învechită această poziție, eu declar că aceste parteneriate nefirești între persoane de același sens, sex, sunt ceva ce, la care eu nu pot fi de acord. Este dreptul meu să-mi exprim această poziție nu mai puțin decât cei care cer exact uh, cea, cealaltă poziție. Și se pare că în această atmosferă intolerabil, de intoleranță așa ar fi lucrurile. Dacă sunt supus ridiculului, chiar așa să fie. Prefer să susțin ceea ce eu cred că e bine decât să aplaud ceea ce eu cred că e greșit. Domnul Bonec. Voorzitter, ik heb in mijn carrière Domnul Banec, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am văzut o astfel de listă, un catalog de nonsens politic și de locuri comune, nicăieri ca în acest raport Catania. Și de fapt în acest raport, în ce privește ce se numesc aici drepturile fundamentale, ne bazăm pe tratatul de la Lisabona, care a fost uh, respins și care nu mai are nicio bază juridică se, nu e vorba de drepturi fundamentale pentru cetățenii europeni, ci pentru eurocrație. E un drept fundamental care lipsește din acest raport și anume dreptul locuitorilor sau cetățenilor din poporul meu de a se simți în securitate în țara lor și de a putea să-și apere starea de bine, bunăstarea, limba, cultura, legile. Și cred că nu se menționează și nu corespunde cu ce ar trebui să se spună pe plan politic, dar Cred că acest raport Catania nu face decât să ridiculizeze și mai mult Parlamentul. Domnul Clay. Domnul Clays. Mulțumesc, domnule președinte. Dreptul de exprimare, libertatea de exprimare și modul în care se poate exercita acest drept constituie fără îndoială o unitate de măsură pentru drepturile fundamentale. În acest raport se lansează un avertisment împotriva cenzurii, autocenzurii în ce privește anumite subiecte care sunt eliminate din dezbaterea publică. În acest raport există un pasaj care lansează un avertisment împotriva persoanelor și grupurilor care vor să impună tăcerea celorlalți. Unii se simt tot timpul agresați. Ce este inacceptabil este apelul la um, continuarea oricăror declarații rasiste care predică sau promovează ură și deci acest gen de reglementare care în Belgia a făcut ca cel mai mare partid flamand să fie condamnat pentru că critica politica în domeniul uh, migrației. Trebuie să știm ce vrem. Nu putem să ne pronunțăm pentru libertatea de exprimare, ori suntem pentru libertatea de exprimare și acceptăm toate consecințele, ori suntem împotriva libertății de exprimare. Urmează domnul Fatuță. sui diritti fondamentali ceea ce privește drepturile fundamentale eu am votat împotriva la votul final însă am votat pentru alineatul 81 prin care prietenul meu Catania care mă privește acum spune că le cere statelor membre să îmbunătățească cât mai mult accesul tinerilor, al bătrânilor și al persoanelor cu handicap la piața muncii. Domnul Giusto Catania, care este o persoană justă 100%, s-a gândit uh, cu siguranță că trebuie îmbunătățit nu doar accesul la muncă, și, cât și accesul la pensie, deoarece este vorba despre persoane în vârstă. Vorbim despre tineri, despre bătrâni și despre persoane handicapate și sunt sigur că Catania este de acord ca tinerii să poată beneficia de nu este de acord ca tinerii să beneficieze de pensie și să lucreze când sunt la bătrânețe. Aș vrea să vă spun că ceea ce spun eu astăzi aici și este transmis pe internet este pentru a sprijini dreptul bătrânilor la pensionare. Doamna Sină are cuvântul. În acest raport, Catania, Mulți deputați au încercat să folosească drepturile omului drept scuză pentru a promova avorturile. În ciuda faptului că avortul îi uh, refuză dreptul copilului la dreptul cel mai important și anume viața, acest drept al omului depinde de, de dreptul la viață. Ca deputată irlandeză, este interesant, mi se pare interesant să văd uh, că se face legătura cu Carta Drepturilor Fundamentale din Tratatul de la Lisabona și uh, Carta Drepturilor Fundamentale din UE. Doamna McGuinness are cuvântul. Thank you. Mulțumesc, domnule președinte. La început aș dori să se noteze că la 31, în prima parte a votului meu, ar fi trebuit să fie pozitiv. Acest raport ar fi putut să facă mai mult pentru zone unde trebuie lucra în ceea ce privește disabilitățile, dar uh, Uh, mă bucur că Parlamentul a susținut amendamentul meu 42 și anume că banii trebuie să ajungă la statele membre care îndeplinesc criteriile din Convenția Națiunilor Unite. Și aceasta este o chestiune cheie pentru foarte multe persoane din acest Parlament. Sunt foarte multe chestiuni în acest raport uh, care țin de subsidiaritate și nu de Uniunea Europeană. Uniunea Europeană nu face legi în ceea ce privește avorturilor, deci nu pot susțin raportul în general, dar m-am abținut pentru că acest amendament al privind disabilitatea este important pentru cei care nu au voce și care nu sunt ascultați. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Nicolacic. Mulțumesc. Raportul Catania este un raport care se referă la foarte multe chestiuni ținând de drepturile omului. Sunt de acord cu unii dintre antevorbitori și vreau să expres să exprim dezaprobarea majoră față de acest raport și anume faptul că nu s-au fost aprobate amendamentele cheie care ar fi corectat uh, acest raport care este inițial greșit. Pentru că e vorba de așa zisele drepturi sexuale care țin se referă la niște reglementări ale Organizației Mondiale a Sănătății care aprobă abor, avortul nu trebuie să impunem acest lucru statelor membre. Eu sunt doctor și susțin viața omului de la concepție și sunt împotriva unui asemenea text. Domnul Pner, Ebner. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să sprijin ce a spus deja domnul Piac. Nu vreau să repet tot ce a spus colegul, cred că domnul Catania s-a ocupat de un subiect greșit. Acest raport nici măcar n-ar fi trebuit să ajungă aici. Ar fi trebuit să, fie, să se verifice dacă acest raport acoperă sau nu o sferă de acoperire din titlu sau e cu totul altceva. Și aici mi se pare că e cu totul altceva. Și nu se referă niciun fel la titlul pe care îl poartă. În ce privește o chestiune mai concretă, la alinatul 49, Eu am votat împotrivă. Împotriva raportului pe ansamblu din motivele pe care le-am explicat înainte. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Din. Mulțumesc. Am votat uh, împotriva acestui raport cu convingere. Când urmam recomandările acestui raport, a însemnat că mâine în Uniunea Europeană cum avea o dictatură a corectitudinii politice. și rasismul va înlocui libertatea de exprimare și va pune capăt oricărei politici logice în materie de migrație. Imigrația legală sau ilegală în Uniunea Europeană vom deschide o ușă și mai largă acestora și nu ținem cont de securitatea cetățenilor E vorba de drepturile infractorilor care vor fi recunoscute, se vor recunoaște aceste drepturi infractorilor. În acest raport nu găsim niciun cuvânt referitor la obligațiile imigranților de a se integra în societatea europeană. Din potriva, numai noi europenii avem obligații și eh, suntem arătați cu degetul cetățenii noștri s-au plictisit să fie tot timpul stigmatizați de aceste mandate de arestare europene. Domnul Cavanan. Raportul Catania conține multe elemente cu care nu sunt de acord. Uh, primul rând, nu accept faptul că Parlamentul European este cel care trebuie să ne dea învățăminte atunci când Uniunea Europeană a făcut tocmai contrariu. De asemenea, nu accept faptul că acea Carta a Drepturilor Fundamentale, un document politic uh, făcut ca parte din procesul de eșoare a, Parlament- a Constituției, să fie inclus în dreptul comunitar și cu atât mai puțin în dreptul britanic. De asemenea, resping abordare absolutistă asupra drepturilor omului. În principiu nu mă opun recunoașterii parteneriatelor între persoane de același sex, însă nu Uniunea Europeană se ocupă de acest lucru, ci parlamentele din fiecare stat membru trebuie să stabilească la nivel teritorial. Date fiind aceste obiecții, eu am votat împotriva acestui raport. Domnul Anam. Domnule președinte. Experiența ne arată că drepturile pe hârtie nu garantează nimic. Drepturile din Carta Drepturilor Fundamentale nu diferă mult de drepturile din Constituția RDG-ului sau a Uniunii Sovietice. Însă cetățenii din acele țări și-au dat seama că drepturile pe hârtie nu au nicio valoare atunci când nu există mecanisme adecvate de guvernare parlamentară. Nu există o criză a drepturilor omului în Uniunea Europeană, însă există o criză de legitimitate democratică. Permiteți-mi să sugerez un lucru. Pentru a îmbunătăți situația ar trebui să supunem la referendum ratificarea tratatului de la Lisabona, așa cum am promis de altfel. Vă mulțumesc. Doamna Tomașeț, care cuvântul acum. Panie președinte. Domnule președinte, cu un copil are dreptul la părinți de ambele sexe. Și chiar și după divorț N-ar trebui să fie funcționarii care să decidă cum se face contactul cu părinții. Copiii au de asemenea dreptul să vorbească cu părinții în limba maternă a părinților. Și atunci trebuie să fie vorba de ambele limbi dacă părinții vorbesc uh, două limbi. Dar în Germania copiii proveniți din asemenea familie suferă pentru că nu li se permite să vorbească polonă cu părintele polonez. Iată de ce am susținut amendamentul 24. Respingerea acestuia m-a adus să votez împotriva raportului în integralitatea lui. Vreau să subliniez dreptul la viață și principiul subsidiarității. Domnul Batten. Mulțumesc, domnule președinte. Partidul Independent din Marea Britanie se opune raciz, rasismului, incriminării homosexualității, uh, circumciziei la femei, oriunde s-ar petrece. Cu toate acestea, britanicii au, conform drepturilor lor, drepturi ale omului și nu, trebuie, nu avem nevoie de protecția Uniunii Europene. Uniunea Europeană este nedemocratică și antidemocratică și nu poate fi apărătorul drepturilor omului al nimănui. Dorim de asemenea să vă aducem aminte că dreptul familiei ține de competența statului membru și nu este în jurisdicția Națiuni, uh, Uniunii Europene. Aceste abuzuri țin de legislația și de dreptul statelor membre, iar Uniunea Europeană nu trebuie să înlocuiască sistemul juridic din statele membre. Deci partidul nostru a votat împotriva acestui raport. Mulțumesc. Mr. Eton Harris. Mulțumesc, domnul Eton Harris. Domnule președinte, când e vorba de astfel de rapoarte, discut cu diverse grupuri de voluntari din circunscripția pe care o reprezint. Mai de câștigat din experiența și contactele celorlalți care au o cunoștință deosebită. Vreau să discut și cu diversi colegi din diverse grupuri politice, din diverse țări din acest Parlament, să vedem ce probleme întâmpină. Sunt de acord cu sentimentele exprimate de colegul Hannan și Cannonen. dar pe astfel de subiecte, cum sunt în acest raport, aș vrea să discut cu domnul Alister, care stă în spate care nu e din partidul meu, dar este un membru foarte pragmatic și uh, silitor și adesea are poziții înțelepte. Știu că după cum a spus și el, putem fi de acord sau nu fim de acord, dar în mod civilizat. Acest raport în care putem alege diverse chestiuni pe care le votezi uh, în mod favorabil, sau e greu să spui că votezi pe ansamblu pentru, deci m-am abținut. Vă cer scuze din acest motiv. Mulțumim, doamna Cal. Doamna Gal acum. Mulțumesc foarte mult. Acest raport referitor la drepturile fundamentale în Uniunea Europeană reprezintă un uh, raport uh, complex, dar este o, un pas deosebit înainte, mai ales în ce privește drepturile copilului și drepturile sociale. drepturile minorităților și protecția acestora reprezintă un lucru pe care îl salut. Utilizarea limbilor materne, autoguvernarea sunt niște lucruri subliniate în acest raport. Iată de ce eu și PPE, delegația maghiară din PPE, am votat în favoarea acestui raport. În ciuda faptului că erau diverse aliniate pe care nu le-am sprijinit uh, individual cum ar fi deciziile care se iau la nivelul Uniunii și nu al țărilor membre. Mai avem trei explicații în fine și v-aș ruga și vă subliniez, vreau să subliniez, spune președintele, faptul că explicațiile legate de voturi nu pot să fie făcute după aceea. În fine, am auzit 21 de colegi, deci încă trei mai putem asculta. Domnul Kirchner, un minut. Da. Domnul Tocheș are cuvântul. Eu aș vrea să mă refer la discriminarea minorităților. Eu aparțin unei anumite religii și pot să vă spun că m-am confruntat cu discriminarea. Raportul domnului Catania se poate bucura de sprijinul meu, din acest punct de vedere. În ceea ce privește drepturile fundamentale, cred că am înregistrat progrese substanțiale și aș vrea să-i mulțumesc uh, raportorului pentru reluarea capitolului legat de minorități. Sistemele juridice pentru protecția minorităților trebuie puse în practică și sunt de acord cu ce a spus doamna Gala. Avem nevoie de niște formule de compromis, mai ales uh, că nu am fost de acord asupra tuturor uh, punctelor, mai ales în ceea ce privește problema homosexualității a eutanasiei. Nu am cum să, aștept, cum să accept faptul că anumiți uh, conducători religioși se exprimă în mod negativ cu privire la homosexualitate. Dreptul comunitar ar trebui însă să se regăsească mai mult în acest raport. Următorul vorbitor. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am votat împotriva raportului Catania. Totuși există anumite aspecte pe care le-aș putea sprijini. Am votat însă uh, împotrivă deoarece acest uh, raport amestecă imigranții cu uh, minoritățile, cu imigranții care au venit în țara mea după cel de-al doilea război mondial. Timp de 50 de ani de ocupație, națiunea noastră a fost uh, practic uh, pângărită și doar 50% din, din locuitori sunt de origine. Mulțumesc, domnul Montelto. Mulțumesc, domnule președinte. Astăzi am votat asupra acestui raport legat de drepturile fundamentale din Uniunea Europeană. Regret, împreună cu ceilalți doi uh, colegi maltezi de la PSE, a trebuit să ne abținem la vot. Deși raportul se referă la multe chestiuni care țin de drepturile fundamentale, chestiuni laudabile, include totuși alte chestiuni cum ar fi avortul, care nu uh, așa au loc în raport ca reprezentanți maltezi în Parlamentul European ne opunem avortului și de aceea a trebuit să votăm împotriva acestor părți, acestui raport. Însă există alte uh, elemente în raport, cum ar fi dreptul la o viață decentă, elemente care sunt uh, bune, însă de aceea a trebuit să ne abținem la votul final. Vă mulțumesc pentru ocazia pe care mi-ați dat-o de a lua cuvântul. Trecem acum la explicațiile de vot la raportul Capato. L-am ascultat deja pe domnul Mitchell, acum doamna Roitova. Mulțumesc, domnule președinte. Mi se pare un text populist. N-am votat împotriva, n-am votat pentru el, deși textul inițial avea niște prevederi care să promoveze anumite activități în Uniunea Europeană. Cu toate acestea, nu vreau să susțin o asemenea nonsens mai ales când vorbim de diversele ONG-uri și lobby-uri. Niciun parlament național dintr-o democrație civilizată nu obligă membrii să-și dezvăluie toată corespondența de lucru sau corespondența ca atare. Și în cele din urmă, <coughs> doamna Cama, Domnul Cama. Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru cuvintele dumneavoastră. Sper să-mi aduc aminte de ele totdeauna. Când vorbim despre transparență și accesul la documentele Uniunii Europene, putem să fim cu toții de acord asupra unui lucru, pentru că suntem aici, pentru că uh, Contribuabilii consideră că aceste instituții trebuie să fie plătite, dar să fim foarte clari în această privință. În momentul în care vorbim de transparența documentelor și accesul la documente, să ne asigurăm că, de fapt, contribuabilii au acces la documentele la care vor să aibă acces și recent un grup de lideri parlamentari au vizitat pe șeful unei țări, de exemplu din Republica Cehă și reprezentanții Parlamentului l-au insultat pe președintele acelei țări. Și firește, toată lumea a cerut să se publice procesul verbal al acelei reuniuni. Deci să avem respect, să fim transparenți și să-i respectăm pe cei care au o viziune diferită de a noastră. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc că am ajuns la sfârșitul explicațiilor votului și cred că putem suspenda ședința. Revenim la ora 3 cu declarații privind situația din Orientul Mijlociu și din Gaza. Mulțumesc!